obligațiile fiscale și să respecte drepturile omului și drepturile muncii. Mulțumim foarte mult domnului Urban Crespo și acum are cuvântul domnul Zorinio un minut. Senhor Comissário, saúde opțiunea de da Europeană pentru por Vă mulțumesc. Mă bucur că Comisia Europeană s-a confirmat ca o comisie geopolitică și ales Africa pentru a-și demonstra această dimensiune. În cadrul geopolitic, Africa continuă să aibă un rol major și noi trebuie să promovăm parteneriate strategice. Acest parteneriat cu Africa trebuie să uh, susțină dezvoltarea statelor africane respectând uh, drepturile omului. Trebuie să susținem capacitarea și consolidarea societății civile, să asigurăm coerența și articularea strategiei noastre cu acordul post-Cotonou, care este una, unul dintre pilonii relațiilor noastre și, în plus, să implicăm parlamentele, menținând dimensiunea parlamentară în parteneri- parteneriatul UE-ACP și în relațiile Parlamentului European cu Parlamentul Panafrican în acest, pe acest drum vom merge, vom merge împreună cu succes. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Zaharopulu, un minut și jumătate. Madame la comisar, cher collègues. Doamnă comisar, dragi colegi, să privim Africa anului 2020. Are o nouă față a tineretului, a femeilor. Africa este, este pregătită să facă față provocărilor cu care se confruntă iar alegerile pe care le va face astăzi vor avea un impact asupra viitorului lumii. Să privim acum Europa anului 2020, un continent al valorilor, al experienței, dar și un continent care are nevoie mai mult ca niciodată de aliați. Europa are nevoie de o Africă uh, puternică și mândră de ea. Așa cum uh, Africa are nevoie de o Uniune Europeană, de o Europa unită care să grăiască cu un singur glas. Um, și care să dorească um, să contribuie la uh, atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Trebuie să refundăm relația între cele două continente. Trebuie să punem capăt epocii postcoloniale. Partenerii noștri africani uh, doresc o relație pe picior de egalitate și noi, la nivel european, dorim să creăm împreună această nouă bază și să avem o strategie nu pentru Africa, ci împreună cu Africa. Și avem și o altă uh, obligație de a permite europenilor să înțeleagă Africa în toată complexitatea sa și nu numai din perspectiva migrației. Doamnă comisar, uh, numă, numele portofoliului dumneavoastră, parteneriate internaționale, deschide noi oportunități uh, pentru uh, în istorie și sunt, uh, mă bucur să pot participa la influențarea ei împreună cu toți colegii mei. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul acum doamna Arena, un minut. Mulțumesc. Domnul comisar, de la finele perioadei coloniale, independența și independența țărilor africane, am intensificat acordurile de cooperare cu Africa. Am avut acordurile de la Ome, Iaunde, Cotonou și altele. Majoritatea acestor acorduri, să mărturisim, eh, defineau raportul nostru cu Africa, da, dar adesea erau pentru a menține influența și interesele în acel continent. După 50 de ani de cooperare, bilanțul nu este unul lăudabil. Dacă ne uităm la indicatorii de dezvoltare, la diversificarea economică, la inegalități, la securitatea pe continentul african, Departe de mine ideea să abandonăm relația noastră cu Africa și salut inițiativa viitoarei strategii UE-Africa. Da, se înțelege de la sine că trebuie să dăm dovadă de mai multă coerență și de mai multă transparență. De coerență în diferitele instrumente pe care le avem și asta trebuie să facem în cadrul NDCI. Dar și coerență față de politicile noastre – nu putem, de exemplu, să susținem un raport comercial care să nu favorizeze dezvoltarea regională și care să distrugă agricultura locală în favoarea agricultorilor europeni. Trebuie de asemenea să avem transparență și guvernanță. Deci, da, pentru o strategie Uniunea Africa, intervine doamna președintă, mulțumim. Mulțumim foarte mult. Are acum cuvântul doamna Rodriguez Ramos. Un minut. Bardzo państwa proszę o przestrzeganie czasu wystąpień. Mamy bardzo... Doamnelor și domnilor, vă rog respectați timpul de vorbire pentru că avem multe intervenții spontane. Deci dacă doriți ca toată lumea să aibă ocazia să intervină, vă rog respectați timpul. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Se aude? Mulțumesc. Continentul african nu este doar continentul migrației, este continentul viitorului al tinerilor și femeilor care au un, un, o influență din ce în ce mai mare. Această nouă strategie trebuie să fie o strategie verde. Lupta împotriva schimbărilor climatice și energiile curate trebuie să ocupe un loc central în noua noastră relație cu continentul african. În ultimul secol, Africa a contribuit doar cu 2% la emisii, de emisii la încălzirea globală, iar astăzi suferă de cele mai grave consecințe. Schimbările climatice sunt o realitate și în Africa mor cele mai multe persoane ca urmare a inundațiilor și secetelor. Deci, energie curată, energie regenerabilă, Dezvoltarea curată trebuie să fie un loc central în noua noastră relație. Europa are nevoie de resurse, dar are nevoie de mai multe. Africa are nevoie de mai multă răspundere din partea Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Pisapia. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea de astăzi a, a fost o dezbatere în care am repetat foarte des un cuvânt, migrație. Amploarea acesteia este mare și există multe provocări, însă sunt convins că dezvoltarea socială, economică și democratică este și trebuie să fie principalul nostru obiectiv. Trebuie să frânăm migrația, dar aceasta este o strategie slabă și ineficientă. Pace, drepturi și dezvoltare sunt ADN-ul Uniunii Europene. Haideți să le împărtășim cu poporul african și să evităm greșelile din trecut. Fondurile europene trebuie investite pentru creșterea continentului și nu pentru uh, finanța uh, problemele care ne pătează conștiința. 2020 trebuie să fie anul în care se schimbă relațiile dintre UE și Africa. Și în încheiere îl citesc pe Nelson Mandela Nimeni nu e născut sclav, nici stăpân, nici să trăiască în mizerie. Cu toții ne-am născut pentru a fi frați. Mulțumim foarte mult domnului Pisapia. Acum, doamna Rafaela, un minut. Madam Commissioner, colleagues, Doamna comisar, dragi colegi, în primul rând aș vrea să-i mulțumesc doamnei președinte a Comisiei, doamnei von der Leyen, pentru faptul că prima sa misiune în afara Uniunii Europene a fost în Africa. A fost important acest lucru. Uh, trebuie să ne schimbăm mentalitatea, trebuie să ne vedem ca egali. Africa este cel mai promițător continent și este atât de aproape de noi. Se iau inițiative atât de bune o zonă de liber schimb UE-Africa uh, este un exemplu pentru asta. Este un proiect ambițios ce poate transforma Africa într-un bastion al multilateralismului. Fac apel la Comisia Europeană să facă tot ce poate pentru a sprijini și facilita uh, crearea spațiului de liber schimb uh, pentru continentul african Trebuie să luăm măsuri concrete în acest sens. Este în interesul nostru să avem o Uniune Africană unită. Trebuie să uh, salutăm când, un, când alții încearcă să se unească, mai ales când uh, există cei care vor să lupte împotriva noastră. Parteneriatul cu um, Uniunea Africană trebuie să fie unul pe picior de egalitate. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Stimați colegi, avem destule multe persoane care doresc să se îți doresc să ia cuvântul la Catch the Eye. Nu toată lumea va avea oportunitatea să intervină, din păcate. Începem cu domnul Milan Mon. Un minut, vă rog. Domnul președinte, Africa trebuie să fie o prioritate pentru noi. Trebuie să contribuim la securitatea, la dezvoltarea sa și la formarea tinerilor. Este important de asemenea ca fluxurile migratorii să fie ordonate. Este, uh, se confruntă cu o provocare demografică enormă. Summitul UE Africa din semestrul important din următor trebuie să fie un moment important Uh, mă refer și la vecinătatea sudică a noastră. S-a încheiat deja, sau de 5 ani uh, avem procesul de la Barcelona, așa numitul proces de la Barcelona, dar încă nu am reușit să avem un spațiu al securi- securității și în anumite aspecte Uniunea Europeană chiar a dat pași înapoi. Ce acțiuni avem noi în Siria sau în Libia? Ce rol avem în procesul de pace din uh, Orientul Mijlociu? trebuie să ne reluăm, uh, să uh, intensificăm eforturile noastre în Africa și în special în sudul Mediteranei. Urmează doamna Maria Leitau Marcheș. Doamnă comisar, Africa este continentul cel mai tânăr din lume tehnologiile digitale trezesc curiozități, cum se întâmplă și în cazul nostru, și creează oportunități, oportunități pentru a întâlni noi soluții, pentru a găsi noi soluții la diverse probleme, pentru a combate mutilarea genitală a femeilor, eh, printr-o aplicație pe care am văzut-o demonstrată de tinerii din Kenya, la nivel financiar, cu monezile virtuale, cu ce am văzut că se întâmplă în Mozambic și în alte țări, în cadrul tehnologiei cu uh, diverse implicări în Ghana și în alte locuri. Această evoluție tehnologică aduce cu, tine, cu sine și riscuri, dar permite și formarea tinerilor, femeilor și acestea sunt elemente esențiale și în Africa și în Uniunea Europeană. Această strategie trebuie deci să ne promoveze și să ne consolideze relațiile și parteneriatul și în domeniul digital. Haideți să privim Africa exact ca pe un partener cu dorințe de dezvoltare și oportunități pe măsura celor pe care le avem noi. Mulțumim și acum doamna Kempa pani przewodnicząca! pani comisar dziękujemy za nowe podejście. doamnă comisar vă mulțumesc foarte mult pentru această nouă abordare și pentru noua strategie pentru Africa extrem de necesară. Am vorbit despre ea în, în Comisia DEVE. Vă mulțumim. Avem uh, războiul tri, războaie tribale, șomaj pentru tineri care reprezintă o sursă pentru migrația ilegală, dar lucru care este cel mai important și pe care încă îl constatăm în Africa este traficul de ființe umane. Am demarat o acțiune majoră în Polonia, uh, adunăm donații prin două, organi- donații prin două organizații pentru a-i susține pe cei care s-au eliberat uh, de, din acest, această practică și trebuie să-i protejăm uh, pe copiii care sunt vânduți pentru sclavie, câteodată și fete de 5 ani în state cum ar fi Kenya, unde uh, Uh, un băiat costă 300 de dolari. Doamnă comisar, uh, cred că merită să includem în strategia noastră pentru Africa acest uh, subiect. Nu putem să fim activi acolo unde traficul de ființe umane este încă legal. Vă mulțumesc, iar acum doamna Moric. Arvoisa puhemies, arvoisa comisari Urpilainen. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar Urpilainen. Mi se pare important să vedem Africa ca pe un partener egal în această nouă strategie. Fie că e vorba de educație, lupta împotriva schimbărilor climatice sau alte subiecte. Dezvoltarea Africii este crucială pentru întreaga lume. Africa este un continent enorm și se aplică și ce spunea domnul Tobe, e important. Însă dacă vrem să discutăm uh, tot ce propunea domnul Tobe, uh, probabil că am avea nevoie de o săptămână. Aș dori însă să subliniez un element rolul femeilor și fetelor, îmbunătățirea condiției fetelor și femeilor va îmbunătăți condițiile în întreaga societate. Nici o societate nu poate supraviețui ignorând jumătate, ignorând o jumătate din populație. Fetele trebuie să meargă la școală, să fie educate în ceea ce privește sănătatea sexuală și căsătoriile trebuie să fie voluntare și nu forțate. Sper că veți ține cont de toate aceste lucruri. Mulțumesc, până doamna președinte. Are cuvântul doamna Deirdre Clun. Thank you, Madam President. And, um... Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Salut declarația dumneavoastră când ați spus că ați mers cu doamna van der Leyen în Africa. E foarte bine, e o deplasare foarte importantă, e un continent plin de tineri, încredere și potențial. E foarte important să revizuim în această etapă cooperarea și operațiunile dintre UE și Africa. Avem obiectivele de dezvoltare durabilă, avem uh, acordul de la Paris și e momentul să reînnoim și modul de abordare a relației respective. Apreciez chestiunile care țin de nivelul ridicat al șomajului, facilitarea și dezvoltarea, crearea de locuri de muncă pe continent, uh, lucruri de care am discutat și în mandatul anterior și sunt multe lucruri pe care le puteți face pentru a susține Uh, industriile locale care să creeze și noi locuri de muncă, inclusiv prin educație. Prin urmare, cred că este foarte bine să creăm uh, o nouă strategie împreună cu partenerii noștri africani. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul doamna Dali. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că strategia UE pentru Africa poate să fie rezumată prin foarte multe cuvinte frumoase în Parlament, vorbind despre capacitare, um, dezvoltare, însă în, mult, în mare sens, în mare parte sunt doar o mască pentru impunerea unor politici neoliberale. Cele mai puțin dezvoltate state din ACP își pierd statutul de tarife privilegiate, în același timp uh, Europa își păstrează mecanismele protecționiste. Credem că acordurile comerciale neoliberale nu sunt singura uh, caracteristică a unei uh, abordări dezechilibrate. Avem o prezență militară din ce în ce mai uh, pre- simțită în regiunea Sahelului, în special din partea Franței, uh, din interese economice pentru materiale prime și forțe de muncă ieftine. Vă mulțumesc. Urmează domnul Christoph Hedman. Pani przewodnicząca, szanowna pani komisarz. Mulțumesc, uh, doamna președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Noua strategie pentru Africa trebuie să se adapteze la noua situație politică, de mediu și așa mai departe. Și baza oricărei relații trebuie să fie democrația și drepturile fundamentale. Trebuie să se promoveze libertatea de exprimare și să se introducă standardele democratice. Pentru asta trebuie să dialogăm cu Uniunea Africană trebuie să ne concentrăm asupra securității, păcii, reducerii sărăciei, îmbunătățirii sistemului de sănătate, de educație, combaterii terorismului și uh, traficului de ființe umane. Și pentru a face asta trebuie să oferim ajutor financiar statelor care se luptă cu aceste probleme fundamentale. Nu putem uita acțiunile pentru climă. Uniunea Europeană trebuie să continue să sprijine inițiativele africane ce țin de energiile regenerabile. Mulțumim, spune doamna președinte. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna Urpilainen. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii constructiv. Sunt încrezătoare în capacitatea noastră de a construi o nouă strategie și un nou parteneriat cu Africa care pune, să pună accentul pe dezvoltarea durabilă. Contribuția dumneavoastră la această strategie este un element cheie al acestui proces – Comisia, împreună cu SAE, redactează această strategie pentru a o face cât mai cuprinzătoare posibil. Stimați eurodeputați, vă rog uh, să fiți siguri că comentariile dumneavoastră de aici au fost uh, înregistrate și mă bucur că mulți dintre dumneavoastră ați menționat uh, tineretul strategia va constitui o schimbare semnificativă în consolidarea parteneriatului nostru cu Africa. Strategia va merge spre lupta împotriva provocărilor globale pe care continentul nostru nu, și Africa nu le pot ignora. 2020 va fi un an hotărător pentru parteneriatul UE-Africa. Am convenit cu negocierul, negociatorul șef al ACP, ministrul de afaceri externe al Togo, profesorul Robert Ruse, că vom încheia negocierile post-Cotonou până la sfârșitul lunii martie și în anticiparea summitului Uniunii Africane Uniunii Africane evenimente cu toți actorii implicați eh, cu oportunități de a decide parteneriatul nostru comun. Vom încerca să ne asigurăm că vom avea mijloacele necesare pentru a implementa politicile noastre prin a facilita un acord în legătură cu CFM în timp util. Stimați eurodeputați, trebuie să ne, ne unim forțele ca instituții pentru a respecta aceste repere importante. Doar împreună putem să creăm comunități de succes în care planeta noastră să se recupereze și cu toții să uh, avem uh, vieți împlinite. Voi continua uh, comunicarea a, uh, a, fructuoasă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Încheiem această dezbatere și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi declarații ale Consiliului și Comisiei în legătură cu combaterea antisemitismului, rasismului și aurii în Europa. Vă reamintesc că pentru a participa la intervențiile spontane sau la cartonașul albastru, puteți folosi metodele obișnuite sau electronice. Instrucțiunile v-au fost uh, înmânate la intrarea în sală. Acum are cuvântul doamna secretar de stat uh, Nicolina Brijaci, în numele Consiliului. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Am uh, celebrat uh, cea de-a 75-a aniversare a liberării de la Auschwitz. Această discuție este foarte interesantă. De ani de zile crește discursul urii, rasismul, xenofobia, intoleranța în Europa cu impact asupra minorităților și altor grupuri vulnerabile, inclusiv evrei. Constatăm cu mare îngrijorare că ura antisemită rămâne răspândită. Vreau să fiu foarte clar aici. Nu se justifică în niciun fel un astfel de fenomen și suntem obligați să luăm foarte în serios aceste chestiuni. Există o serie de instrumente juridice care oferă protecție împotriva rasismului și reformelor aferente de intoleranță. Toate statele membre UE au acceptat Convenția Internațională privind eliminarea oricărei forme de discriminare rasială. Carta Drepturilor Fundamentale UE interzice discriminarea din motive de rasă, culoare, etnie și uh, confesiune religioasă. Mai mult, UE a adoptat legislație concretă privind combaterea intoleranței și urii. În special mă refer la decizia cadru din 2008 privind combaterea rasismului și xenofobiei. În iunie 2016, Consiliul a invitat statele membre să garanteze transpunerea eficientă și implementarea deciziei cadru și a altor eh, legi împotriva urii la nivel național. În plus, a cerut statelor membre să elaboreze măsuri eficiente pentru a raporta uh, orice infracțiune motivată de ură. Pe 6 decembrie 2000 18, statele membre UE și guvernele au trimis un mesaj clar adoptând o declarație a Consiliului privind lupta împotriva antisemitismului și dezvoltarea de abordări securitare comune pentru a proteja mai bine comunitățile și instituțiile evreiești în Europa. Consiliul constată că ura antisemită rămâne răspândită și invită statele membre să ia măsuri pentru a combate antisemitismul și pentru a îmbunătăți securitatea comunităților evrești. Mass media socială este un instrument care permite extinderea discursului URI. O posibilitate împotriva acestei epidemii este un răspuns european armonizat. Concluziile Consiliului privind aplicarea Cartei UE a drepturilor fundamentale Adoptată în octombrie 2017, salută măsurile coordonate de comisie în cadrul grupului de nivel înalt pentru combaterea rasismului, xenofobiei și a formelor uh, de intoleranță. Salutăm și sprijinim dialogul la nivel înalt UE cu companii IT pentru a aborda problema discursului online, inclusiv prin implementarea unui cod de conduită lansat în 2016 de Comisie în acest scop. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne amintim și să apreciem munca făcută de Agenția Drepturilor Fundamentale în acest domeniu. Contramăsurile menționate nu sunt suficiente dacă nu recunoaștem rolul important care revine în lucrurile cu tinerii și educație și nevoia de a dezvolta rezistență democratică, alfabetism, media, toleranță, gândire critică și abilități de rezoluție a conflictelor. Este important să avem în vedere că măsurile implementate pentru a combate ura își pot îndeplini rolul dacă uh, raportăm astfel de cazuri poliției și dacă ofițerii de poliție înregistrează astfel de incidente ca infracțiuni motivate de ură. Conform agenției FRA, doar o fracțiune dintre victime fac aceste rapoarte și când o fac, ofițerii de poliție nu recunosc întotdeauna aceste acte ca niște infracțiuni motivate de crimă. Statele membre, din fericire, introduc din ce în ce mai multe măsuri pentru rezolvarea acestor probleme, inclusiv oferirea de orientări relevante pentru ofițeri de poliție care să ceară colectarea de detalii cu privire la infracțiuni și colaborarea cu organizații ale societății civile pentru a combate infracțiunile motivate de ură. Responsabilitatea pe scurt ne revine tuturor, politicieni, profesori, funcționari, elevi, uh, judecători, procurori, trebuie să nu ne închidem ochii și urechile, să nu ne prefacem că nu vedem injustiția, discriminarea și ura. De la ororile Auschwitzului, oamenii au învățat o lecție și au construit uh, o lume bazată pe pace, drepturile omului și drept internațional, pe care vrem să le apărăm cu toții. Mulțumesc pentru atenție! Uh, Mulțumim foarte mult pentru această introducere. Are acum cuvântul în numele Comisiei doamna vicepreședinte Iurova. Domnule președinte, stimați deputați, în urmă cu două săptămâni am uh, comemorat la Bruxelles uh, cea de 75-a aniversare a uh, eliberării lagărului de la Auschwitz-Birkenau Liliana Segre ne-a vorbit despre ororile cu care s-a confruntat uh, ca tânără fată. Ne-a amintit că rasismul și antisemitismul în continuare astăzi bântuie societatea europeană și uh, amenință societățile noastre diverse și minoritățile din rândul nostru. Este datoria Uniunii Europene să um, fac în așa fel încât istoria să nu se repete și să apere valorilor, valorile pe care se uh, bazează Uniunea Europeană. Holocaustul ne-a arătat unde pot duce uh, antisemitismul și rasismul, iar uh, memoria sa este, stă la baza proiectului european. Europa trebuie să-și protejeze comunitățile evreiești, dar și toate celelalte comunități și minorități. Am văzut că teama și ura față de celălalt a devenit uh, normalizată apare în mass media uh, um, cele mai cunoscute, dar și în rețelele sociale și așa mai departe. Și asta constituie o provocare nu, nu, pentru toată societatea noastră, nu numai pentru comunitățile afectate. Uh, atacul antisemit împotriva sinagogii din Hale uh, este numai un recent exemplu, însă minoritățile sunt victimele urii în viața de zi cu zi, atât online cât și offline. Trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că transpunem și implementăm în mod corect uh, legislația UE uh, existentă, inclusiv directiva cu privire la egalitatea uh, rasială, directiva cu privire la locurile de muncă și directiva cu privire la rasism și xenofobie. Comisia împreună cu statele membre și societatea civilă au constitu- constituie grupul la nivel înalt cu privire la combaterea rasismului și xenofobiei pentru a um, dezvolta instrumente ce apoi vor permite statelor membre uh, să uh, vină cu răspunsuri practice. Uh, formate, vor exista formate dedicate ale acestui grup pentru a ne asigura că statele membre fac progrese tangibile, tangibile în înregistrarea, dar și reacția la discurs bazat pe ură. Mai ales în ceea ce privește discurs bazat, discursul bazat pe ură, Comisia a solicitat acțiuni mai puternice uh, am lansat contul de conduită pentru combaterea uh, discursului bazat pe ură online și mari companii din domeniul IT au, și-au uh, asumat angajamentul să uh, elimine conținutul uh, bazat pe ură în 24 de ore după ce a fost uh, sesizat. În 2016, numai 28% din aceste conținuturi au fost eliminate. Acum am ajuns la peste 70% și 89% din uh, notificări, uh, din semnalări sunt uh, um, procesate în primele 24 de ore. Vom face un al am făcut un al, cin- al cincelea exercițiu de monitorizare cu societatea civilă. Am reușit să reunim actori din societatea civilă, companii IT și autorități de stat pentru a ne consolida reacția la discursul bazat pe ură coordonatorii noștri pentru combaterea antisemitismului și uh, islamofobiei au uh, consolidat uh, colaborarea cu organizații internaționale, autorități ale statelor membre și ONG-uri. De asemenea, cooperăm strâns la implementarea strategiei UE pentru uh, romi și uh, la implementarea măsurilor uh, um, împotriva discriminării romilor. strategia pentru combaterea antisemitismului a fost un element cheie. Toate statele membre Uh, și-au asumat angajamentul de a crea strategii naționale. Comisia a creat un grup de lucru pentru a se asigura că există un follow-up la declarația Consiliului și că există un sprijin pentru statele membre pentru a dezvolta aceste strategii uh, președinția germană și-a uh, anunțat deja intenția ca lupta împotriva antisemitismului să fie sus pe ordi, în ordinea priorităților distorsionarea istoriei noastre comune a fost uh, o caracteristică a incitării la ură, fie în state terțe sau în societățile noastre. Chiar și astăzi există uh, încercări de a nega sau de a distorsiona uh, istoria și Holocaustul și uh, când se întâmplă asta, este pusă sub semnul întrebării uh, întreaga Europa. Sunt amenințate rădăcinile noastre, dezinformarea și știrile false ne atacă trecutul și cu asta și prezentul. Democrațiile noastre trebuie să fie uh, puternice pentru, și să aibă instrumente pentru a uh, răspunde la aceste provocări. Platformele online au fost uh, folosite, manipulate pentru a se transmite mesaje bazate pe ură, pentru a se interfera în, pol- în poli- procese politice, pentru a se manipula. Uh, pentru 4 din 5 europeni, dezinformarea este o problemă pentru democrație. Trebuie să ne asigurăm că democrația este în continuare bine pro- protejată în Uniunea Europeană. Comisia va propune un plan de acțiune european pentru democrație. Va ajuta la combaterea dezinformării și va sprijini mass media liberă și independentă și are ca scop uh, și o transparență mai mare pentru uh, publicitatea politică și uh, în ceea ce privește finanțarea partidelor politice la nivel european. Transparența și tragerea la răspundere sunt esențiale, precum și ideea de a nu permite interferențe uh, din partea celor din exteriorul Uniunii Europene, din partea celor care vor să destabilizeze Uniunea Europeană. Este o sarcină pentru instituțiile europene, dar și pentru statele membre. Minoritățile sunt puse sub presiune ziua de astăzi și uh, Asta trebuie să ne facă să ne ridicăm glasul și să ne uh, mărim eforturile pentru a ne asigura că toți europenii pot să-și vadă de viață liberi uh, de, uh, sau fără să fie uh, sub amenințarea antisemitismului, rasismului și urii. În Parlamentul European există intergrupul uh, împotriva rasismului și antisemitismului uh, și salut acest fapt. Mulțumim foarte mult uh, pentru această introducere, doamnă vicepreședinte. Trecem la vorbitorii în numele grupurilor politice acum. Începem cu doamna Roberta Mezzola. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat prea multe discursuri, dar unul care va rămâne în mintea mea a fost dat de Marian Turski uh, săptămâna trecu- luna trecută Eh, cu 75 de ani după ce a ieșit din Auschwitz. A spus că Auschwitz nu s-a întâmplat din senin, s-a întâmplat încet, datorită faptului că prea mulți oameni au fost uh, au găsit sapi ispășitori, au așteptat uh, legile cu, prejudecate, cu prejudecăți și de aceea uh, Uh, trebuie să luptăm împotriva antisemitismului și urii de peste tot, pentru că noi cunoaștem adâncimile ororii uh, la care se poate scufunda natura umană. Trebuie nu să ne gândim la ce s-a întâmplat, ci la cum s-a întâmplat, încet, cu măsuri din ce în ce mai restrictive, care, din care ar trebui să învățăm chiar atunci, chiar atunci când vocile supraviețuitorilor nu vor mai fi aici. Atacurile împotriva evreilor și sinagogilor în Europa arată că această mentalitate există încă și că statele se de- îndepărtează de valorile Uniunii. Drepturile fundamentale sunt amenințate în prea multe locuri. Nu putem să tăcem atunci când europenii uh, trăiesc cu o valiză făcută lângă ușă în caz că se va întâmpla ceva. Nimeni uh, care se luptă uh, pentru justiție nu trebuie să se uite către Uniunea Europeană și să fie întâmpinat cu ridicări din numeri. Uniunea Europeană a fost uh, construită deseori pe spatele celor învinși uh, și loviți. Când spunem niciodată să nu se mai întâmple așa ceva, trebuie să acționăm. Trebuie de asemenea să poate că principiul nostru principal ar trebui să devină să nu fi indiferent. Vă mulțumesc, doamnă colegă, urmează doamna Catipiri. Mulțumesc. Cu 75 de ani în urmă am fost de acord cu toții că niciodată să nu mai repetăm așa ceva și iată că antisemitismul e în creștere în 2020. Ura și intoleranța în UE sunt uh, pe o pantă în creștere. Partidele politice, inclusiv ale noastre aici, uh, alimentează cu retorica lor uh, uh tot ce se întâmplă împotriva evreilor, uh, musulmanilor, migranților, romilor și comunității LGBTI. Nu putem tolera retorica populistă uh, și naționalismul să devină parte a politicilor generale, să devină practic noul normal. Nu putem permite partidelor, cum ar fi ND în Germania, Fides în Ungaria, Lega în Italia, să devină forța dominantă în dezbaterile publice. Ca progresiști întotdeauna vom apăra libertatea pentru toți, de a fi ce vrei să fii, de a, crește ce, de a crede ce vrei să crezi. Avem nevoie de angajamente mai ferme în UE împotriva discursului urii și rasismului și vom continua să luptăm pentru o UE în care minoritățile și grupurile vulnerabile sunt protejate de orice formă de discriminare o UE cu respectarea statului de drept și nu a regulii majorității. Credem într-o Uniune Europeană în care facem uh, justiție uh, la 75 de ani după eliberare. O UE în care uh, ne manifestăm, vorbim și acționăm atunci când există europeni care suferă discriminare. Mulțumesc! Mulțumesc! Frederic. Doamna Ris, Frederic. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Ilana Limi a fost uh, răpit Um, în urmă cu 14 ani uh, torturat, ucis pentru că era uh, evreu. Uh, Sara Alimi um, a fost bătută și aruncată de la fereastră. Um, de asemenea, pentru că era evreică cel care, făptașul, uh, nu a fost condamnat um, din cauza unor um, um, circumstanțe atenuante, cannabisul Europenii astăzi se tem pentru că sunt evrei. Mulți pleacă, școli, sinagogi, cimitire trebuie să fie protejate în ziua de astăzi. O treime dintre europeni spun că nu știu mai nimic despre Holocaust educația, memoria sunt esențiale, însă nu sunt suficiente pentru a face față valului rasist din uh, curțile școlilor, uh, din societățile noastre. Important este să sancționăm uh, în urmă cu 15 eh, zile, lumea întreagă și-a îndreptat privirile către Ierusalim. 50 de șefi de stat și de guvern și-au asumat să lupte împotriva antisemitismului. Uh, însă, iată, și domnul uh, uh, Orban a participat, însă la Budapesta s-au reunit acum câteva zile naziști pentru a aduce un omaj pentru al treilea Reich. Doamnă comisar, putem spune în ziua de astăzi că Europa face suficient? Herr Deman. Domnul Deman. Ja, Voorzitter, collega's, het eh, geweeklaag. domnule președinte. Situația legată de rasism a fost discutată foarte mult în Parlamentul belgian și aici constatăm că rasismul apare peste tot, însă nu se discută despre acest fapt. Dacă nu uh, identificăm acest lucru, rasiștii sunt uh, responsabili pentru 90% din violența antisemită din Uniunea Europeană. Aceasta este realitatea. Încercăm uh, tot timpul să, îi, să fugim în urma lor, însă nu vom reuși niciodată să-i depășim. Trebuie să denunțăm uh, Trebuie să nu-i mai denunțăm pe colegii naționaliști și să spunem că sunt rasiști dacă aceștia sunt doar, încearcă doar să își protejeze granițele și soluțiile la probleme câteodată țin de uh, frontiere bine protejate. Vă mulțumesc, doresc doar să vă informez că suntem în o ușoară criză de timp, așadar voi lua doar 5 intervenții la intervenții spontane pentru a putea să rămânem în uh, timpul prevăzut. Urmează domnul Lagodinski. Un minut și jumătate. Primul gând pe care l-au avut atât de mulți dintre noi uh, când uh, a vorbit uh, când uh, domnul Höcke um, a strâns mâna cu noului, noul prim-ministru din uh, Turingia. Ne-am gândit cu toții atunci s-a spart barajul. Asta ne gândim uh, de fiecare dată când vedem care este situația, când vedem că evreii și romii nu se mai simt siguri în Europa. Se sparge barajul și în, capetele noastre când e pos- când devine normal să faci glume cu evrei, să înjuri capitalul evreiesc, când uh, vezi că la, în fiecare an de carnaval vedem motive antievreiești și e din ce în ce mai normal să nu se spune nimic. Barajele se sparg. Ce face Uniunea Europeană? Întreb Comisia Europeană, întreb statele membre, ne întreb pe noi toți. Uh, o, doamna președinte, președinții UE au ținut discursuri frumoase uh, în săptămânile trecute la Ierusalim, dar nu este suficient. Avem nevoie de mai mult pentru că barajele se sparg. Avem nevoie de o poziție clară ce se întâmplă cu reprezentantul, uh, reprezentanta UE împotriva semitismului? Are resurse suficiente? Ce fac uh, în mod concret statele membre pentru a pune în aplicare concluziile Consiliului? Nu știm acest lucru. Așteptăm aceste răspunsuri și aceste răspunsuri nu le uh, Uh, aștept numai în calitate de uh, președinte al grupului uh, de lucru împotriva antisemitismului din Parlamentul European. Îl aștept și în numele tuturor cetățenilor din Europa, pentru că barajele se sparg. Mulțumesc! Închid acum înscrierile pentru intervențiile spontane. Avem șase persoane care s-au înscris, le vom accepta pe toate. Are cuvântul acum domnul Nicola Procacini. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Ar fi fost suficient să fim aici cu două ore în urmă, aici, să auzim cuvinte de ură și antisemitism. Poporul Israelului, cu două ore în urmă, a fost acuzat de apartheid, exploatarea palestinienilor, violență, încălcarea drepturilor omului, încălcarea dreptului internațional, crime de război. Să spui aceste lucruri le-am auzit din partea celor care ascund răspunderea radicalismului islamic în cazul majoritatea Majoritatea atacurilor antisemite. Deci cei care fac asta sunt cei care contestă poporului evreu dreptul de a-și practica tradițiile religioase în Europa și poate că are dreptate Goldschmidt, președintele conferinței rabinilor europeni, care cu câteva săptămâni în urmă în Italia a spus astăzi principalele probleme vin de la stânga. Aceasta este marea noutate pe frontul antisemitismului. Frau, Cornelia Ernst. Are cuvântul doamna Cornelia Ernst. Ce aberații tocmai a spus uh, colegul uh, meu, arătând cu degetul spre stânga. Sinagogile sunt din nou uh, victimele atacurilor de extremă dreapta și ele trebuie protejate cu arme grele pentru a putea să-și desfășoare activitatea. Um, evreii pe străzile europene sunt atacați și există în acest parlament um, oameni care consideră Holocaustul o minciună. Uh, a venit momentul să acționăm, ceea ce nu înseamnă numai să comemorăm și să găsim cuvintele potrivite când are loc un atac ci trebuie să uh, combatem na- naziștii vechi și noi uh, în stat, la justiție, pe stradă, în parlament, în viața de zi cu zi. Și asta înseamnă și că trebuie să respingem clar uh, negarea uh, și, uh, și holocaustului și uh, reinterpretarea istoriei. Fascismul, uh, nazismul și comunismul nu sunt același lucru suntem, le datorăm această luptă victimelor nazismului. Mulțumesc, spune domnul președinte. Are cuvântul doamna Laura Ferrara. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă, pre, domnule președinte. Antisemitismul, rasismul, xenofobia, homofobia și alte forme de intoleranță rămân o alarmă socială în multe state membre. Uh, se hrănesc din ură și din prejudecăți și sunt distribuite și online și offline pe o scară mare. Protejarea de persoane și de grupuri, de orice formă de discriminare și violență, dictate din motive care țin de religie, culoarea pielii, orientarea sexuală, înseamnă nu doar să garantezi tuturor să se bucure pe deplin de drepturile și libertățile fundamentale, dar și să avem o societate mai unită și mai inclusivă. E necesar ca UE și statele membre să adopte inițiative și măsuri de prevenție, educare și sensibilizare, mai ales pentru tineri pornind de la infracțiuni și discursuri de incitare la ură. Majoritatea cazurilor nu sunt nici condamnate, nici denunțate și rămân nepedepsite cu repercursiuni grave uh, pentru victime. E în interesul tuturor, deci, să schimbăm, să inversăm această tendință. Mulțumesc! Peter Polak. Mulțumesc, domnul Polak. Ďakujem pekne za slovo. Som veriaci a mnohí z vás sú tu tiež veriaci. Dokonca aj tí, ktorí sympatizujú s fašizmom a nacizmom, sa tvária, že sú veriaci. Boh... Mulți din cei care simpatizează cu fasciștii um, spun că sunt uh, credincioși. Dacă neonaziștii ar putea ajunge la putere, jumătate dintre noi n-ar mai putea fi aici. Poate că am fi Poate că avem, uh, venim din contexte diferite, avem o culoare a pielii diferită, dar sângele nostru este la fel. În uh, venele unui neonazist, dar și ale unui evreu, curge tot sânge roșu. Însă, fasciștii s-au folosit uh, de Dumnezeu pentru ideologia lor. Fasciștii au justificat atrocitățile proclamând uh, că acționează pentru Dumnezeu și pentru popor. Avem de-a face cu mari provocări, uh, regiuni sărace în care oamenii n-au canalizări, n-au șosele, oameni care sunt foarte săraci. Dacă ignorăm aceste uh, probleme, le, vo, le vor aborda fasciștii. Uh, politicienii trebuie să se confrunte cu problemele reale ale populației. Trebuie să uh, respingem această idee care exista o suprarasă și astfel de declarații trebuie să fie um, condamnate ca o infracțiune. Toate instituțiile trebuie să aibă această atitudine. Știm încotro ne duce extremismul atunci când îi se dă oportunitatea uh, să uh, știm cum, care va fi rezultatul. Extremiștii din multe țări uh, vorbesc despre corupție, despre probleme nesoluționate ale comunităților de rom, de exemplu. Iar Europa trebuie să soluționeze problemele. Gracias, señor presidente. Vicepresidenta Jurova. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Iurova, această dezbatere împotriva antisemitismului, a rasismului și urii uh, în Europa are sens. Nu pentru că ca Eurobarometrul ar indica că aceste atitudini discriminatorii împotriva persoanelor sunt și categoriilor întregi de cetățeni europeni sunt în creștere aceștia sunt protejați de dreptul european, ci pentru că cresc și delictele de ură, crește violența reală împotriva acestor persoane și categorii. De aceea, Parlamentul trebuie să să-și exprime îngrijorarea, ci trebuie să aibă ă, motivarea pentru a susține toate instituțiile ă, Consiliului și Comisiei care luptă împotriva acestor ă, acte. Am adoptat în iunie uh, rezoluția în legătură cu antisemitismul și uh, angajarea împotriva negării Holocaustului. Însă, în ceea ce privește decizia adoptată de Consiliul European în decembrie 2018 pentru a adopta uh, măsuri necesare pentru a, a acționa pe două fronturi, educație și luptă directă împotriva celor care incită la violență. Uh, Comisia trebuie să știe care e susținerea Parlamentului European pentru a adopta toate instrumentele necesare. În primul rând, formarea autorităților competente, în al doilea rând, înregistrarea delictelor de ură și, în al treilea rând, protecția victimelor și garantarea securității acestor comunități amenințate din Europa. Nu doar comunitatea evre, uh, și comunitatea uh, romilor și orice altă comunitate care este acuzată ca un țap ispășitor nu se pot tolera asemenea manifestări pe teritoriul european, pentru că contravin exact spiritului nostru. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează doamna Donat, un minut. Yeah, thank you in Hungary lately an anti-Roma government. Mulțumesc. În Ungaria a fost lansată de curând o campanie anti-Roma. Uh, copiii romi din sate nu primesc compensații, ceea ce îi înfurie pe cei care spun că romii, uh, pentru că uneori primesc banii și spun că banii aceia sunt primiți fără muncă. Discursul urii este în creștere și la noi și în alte țări europene. Întotdeauna a fost prezent în societăți, dar în ultimii ani se răspândește în loc să se diminueze. Populiștii și rasiștii au un rol important pentru că se bazează pe temerile oamenilor uh, canalizează emoțiile negative și temerile generate de schimbare. Dacă nu acționăm acum, asta poate duce la un efect în cascadă, pentru că extremiștii uh, se alimentează reciproc. Există metode de propagandă și dacă nu vorbim și dacă nu acționăm acum, ne vom submina uh, principiile și valorile europene, cum ar fi solidaritatea, respectul demnității, uh, drepturile omului, nediscriminarea și nu vor avea un. Toate acestea nu trebuie să aibă un loc în viitorul Europei. Trebuie să acționăm acum. Frau Susanna. Doamna Susana Cecardi acum. Grazie, președinte. La starea del... Mulțumesc, domnule președinte. Istoria Occidentului ne-a arătat că antisemitismul ține de decadența între uh, unei societăți și prefigurează căderea. Uh, trebuie să combatem antisemitismul. Lupta împotriva antisemitismului trebuie să prevadă apărarea statului Israel în integritatea sa teritorială, politică și religioasă. Israelul uh, este cel care promovează libertățile în Orientul Mijlociu. Contribuția adusă uh, de civilizația iudeo-cristiană la civilizația europeană este esențial. Să combatem antisemitismul înseamnă nu doar să apărăm Israelul, care este patria ebraismului și custodele memoriei creștine, dar să și apărăm Uniunea Europeană de fundamentalismul religios, ter- uh, Um, terorismul islamic și de orice mișcare antidemocratică. Mulțumim. Doamna Alice Kuhn chiar acum cuvântul, un minut. Tak, herr talman. Det är nästan, men bara nästan. Mulțumesc, domnule președinte. Aproape, aproape este seducător să auzim toate aceste vorbe frumoase despre cum este combătut antisemitismul, uh, islamofobia sau ura împotriva celor care uh, arată altfel, cum sunt eu. Mulți însă știu că sunt vorbe goale. În spatele acestei retorici există alte elemente în funcție de de unde vii, cine ți-au fost părinții, ce nume ai și cât pigment ai în piele, vei avea o altă viață. Rasismul și discriminarea se răspândesc mm, ca un incendiu. Și trebuie să luăm în serios această amenințare. Nu este acceptabil ca șefii de stat și de guvern uh, din Uniunea Europeană Uh, nu au reușit să semneze directiva cu privire la antidiscriminare. Mulțumim. Are cuvântul domnul Brudzinski. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Vă mulțumesc foarte mult, domn, domnule președinte. domnilor și domnilor, este adevărat că dezbaterea în legătură cu sursele antisemitismului trebuie să fie bazată pe adevăr deci, dacă vorbim despre adevăr, nu este vorba de niște naziști enigmatici sau de cea 75 aniversare a eliberării um, lagărului de la Auschwitz. Este vorba de eliberarea uh, lagărului german de exterminare de la Auschwitz. Eu m-am mirat când uh, cei de stânga nu au fost de acord cu cineva care a spus uh, că fascismul a fost egal cu comunismul. Ce a spus Stalin despre evrei? Stalin a spus că lucrătorii ar trebui să îi bată pe evrei pentru a se își elibera um, uh, frustrările după muncă. A, a avut loc și o uh, epurare antisemită a armatei poloneze de către ruși. Noi trebuie să fim coerenți, nu putem să negăm ce s-a întâmplat cu adevărat în Europa contemporană. Mulțumim! Are cuvântul doamna Ponsati Obiols. Mulțumesc, domnule președinte. Una dintre cele mai grave infracțiuni împotriva evreilor s-a întâmplat în 1492, când aceștia au fost expulzați din Seferat. Acest prim episod de uh, politică de stat antisemitism pe care Hitler a admirat-o și a încercat să o depășească, este o piatră unghiulară a, a recordului de intoleranță spaniol. Această intoleranță în prezent ia forma disprețului pentru drepturile minorităților. Și asta se întâmplă a, pentru că tolerăm a, toate aceste lucruri. Fundația Francisco Franco rămâne legală, dar judecătorii spanioli folosesc legi uh, anti-ură pentru a-i pedepsi pe profesorii catalani care critică aceste violențe legării civile. Avem nevoie de o protecție împotriva minorităților, împotriva urii, dar fără judecători democrați care să le implementeze, aceste legi sunt inutile. Mulțumesc! Danke. Herr Kollege Tobe Thomas. Mulțumim, domnul Thomas Tobe